Am primit din partea Consiliului pozițiile adoptate în primă lectură, vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe și termenul de depunere a amendamentelor începe de mâine. Grupul Popular European ne-a uh, prezentat o cerere de vot prin apel nominal cu privire la numirea uh, domnului Antonio Cancian în delegația pentru uh, relațiile cu peninsula arabă. Luăm notă de faptul că domnul Antonioți a fost numit la adunarea uh, parlamentară comună UE Croația și domnul Coțolino, membru al Comisiei Bugete. Domnule Kelly, aveți ceva împotrivă? Nu? Foarte bine, atunci aceste cereri se adoptă. Procesul verbal al sesiunii de astăzi va fi